Colleghi, riprendiamo la seduta. Dunque, adesso... Dragi colegi, reluăm reuniunea. Acum a sosit momentul domnului raportor Iacolino care ne va prezenta proiectul său de raport și anume proiectul final. Vă rog, vă rog domnule Iacolino și apoi deschidem dezbaterea cu câte trei minute pentru fiecare coleg, începând cu coordonatorii, desigur. Vă rog, domnule Iacolino. Sí, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Mulțumesc și eh, bună ziua tuturor. Săptămâna trecută a fost adoptat raportul nostru intermediar mm, cu o majoritate care a confirmat bunele intenții care au eh, apărut de pe urma îndelungatelor noastre conversații și reuniuni de la Comisia CRIM. E un punct de plecare foarte important. Uh, faptul că uh, s-a adoptat marța trecută la Strasburg și acum trebuie să continuăm. Eu săptămâna trecută, mai precis pe 30 mai, am depus textul raportului și anume textul final. Am încercat să reduc și să concentrez conținutul și să eliminez orice suprapunere și o serie de redundanțe în acest produs final care trebuie să fie uh, citit foarte rapid și înțeles foarte ușor. 744 de amendamente. Asta doar pentru varianta intermediară în comisie și numeroase amendamente și la plenară, marți, motiv pentru care am considerat că trebuie să prevăd o prevedere explicită în textul final care să salvgardeze și deci să confirme toate prevederile din textul intermediar, apoi consolidat prin votul de la plenar, care nu sunt expres reluate în textul final. Deci, practic, tot ceea ce a făcut obiectul uh, unei adoptări în raportul intermediar, chiar dacă nu e inclus în raportul final, sigur că este parte esențială sa printr-o prevedere explicită din raportul final. Abbiamo provato ad aggiungere taluni elementi. Am încercat să aducem și anumite noutăți. De fapt, deja raportul, așa numit intermediar, se caracteriza prin într-o gamă foarte variată de activități, audieri, uh, ateliere tematice, documente de lucru ale raportorului, delegații, apoi la care am luat parte. Obiectivul raportului final e cel de a defini un plan de acțiune comun și european pentru lupta împotriva mafilor, corupției, spălării de bani, confirmând rolul și importanța unor standarde juridice comune, deci un cadru legislativ cu adevărat omogen în statele membre, recunoașterea reciprocă a unor sentințe și măsuri judecătorești, ca bază esențială a cooperării uh, judecătorești, judiciare, excluderea de la contractele publice, de la licitații a firmelor condamnate pentru participare la crimă organizată, corupție sau spălare de bani cu sentință definitivă. Deci apărarea intereselor întreprinzătorilor onești prin excluderea uh, procedurilor de, la licita de licitație în toate statele membre a celor firme care uh, și-au pătat reputația cu, cu grave mm, infracțiuni față de interesul public sau, mă rog, contra interesului public. Apoi listele acreditate în legătură cu administrația publică. Așa, astea sunt listele albe, dar și listele negre, care, pe de altă parte, e necesar să nu aibă nicio legătură cu administrația publică de pe teritoriul statelor membre. Am considerat utilă o referire articulată și explicită la criminalitatea pe internet și am ținut cont de asta și în lumina recentelor întâmplări. Rolul noilor tehnologii a fost de mai multe ori repetat împreună cu acea temă a echipelor comune de anchetă și o abordare integrată de cunoștințe între diverse state membre. Am relevat rolul în cooperarea între statele membre dar și cu țările terțe al acestor echipe. Ne-am ocupat și de sequestru și confiscare, în paralel cu textul care în această fază se face obiectul negocierilor între instituțiile europene, adică dosarul confiscării. Am relevat importanța confiscării preventive, atât pe bază civilă cât și pe bază penală. Și apoi ne-am mai ocupat în legătură cu spălarea de bani, de trasabilitatea operațiunilor financiare, rolul uh, și complicitatea notarilor și camerelor de comerț, tema transparenței, chestiunea legată de paradisurile fiscale. S-a vorbit mult în aceste zile și în Irlanda, la, de așa numitul G8, de unde a apărut uh, exigența să existe un punct ferm în ce privește abolirea secretului bancar și a paradisurilor fiscale. În mod expres am prevăzut și confirmat în acest raport final uh, prevederea în cauză. Am recomandat o justiție mai eficientă, deci mai credibilă, deci mai rapidă, deci mai justă. De asemenea, am considerat că trebuie să inserăm o prevedere în legătură cu spălarea de bani care să conțină indicații utile pentru identificarea așa numitului beneficiar efectiv, adevăratul beneficiar al operațiunilor. Și ne-am gândit uh, cum ar putea să fie util în această fază să atragem atenția asupra așa numitelor pariuri legale, care mai ales în Asia Uh, își au un centru însemnat, dar care au uh, efecte concrete și în Europa și în restul lumii. Provocarea europeană și mondială uh, la adresa crimei organizate înseamnă, sigur, că e nevoie și de o legislație fiscală omogenă pentru a garanta firmelor condiții egale pe teritoriul statelor membre combaterea fraudei, combaterea evaziunii fiscale, combaterea evaziunii uh, fiscale și a fraudei fiscale. Deci și în ultimele zile au apărut date cu adevărat alarmante privitoare la costul uh, cheltuielile cauzate de evaziunea fiscală în Europa, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie sunt uh, țări uh, foarte importante, toate afectate grav de această problemă comună care aduce daune pentru că sustrage bani din impozite, bani publici astfel reduce posibilitatea statelor de a putea interveni, de exemplu, în educație, în sectorul bunăstării, al sănătății și în toate celelalte sectoare esențiale pentru a proteja persoanele vulnerabile, fragile și pentru a combate cât mai bine posibil o e, sărăcie care, o sărăcie care crește galopan, din păcate, și caracterizează acest moment istoric din nefericire. Am considerat necesar să definim crimă organizată printr-o prevedere punctuală datorită unei contribuții foarte stimulante și utile a grupurilor politice. Am uh, lucrat cu raportorii din umbră și cu biroul de coordonare pentru a uh, ajunge la un text care să fie inteligibil și aplicabil în practică. Am spus la început și repet acum că am încercat să concentrăm cât mai mult și să raționalizăm cât mai mult activitatea foarte importantă mm, pe care am făcut-o împreună, reducând textul fără a prejudicia conținutul Eh, la care oricum se face referire prin această prevedere generală despre care am vorbit eu, pentru că întregul conținut, chiar dacă nu reapare în raportul final, întregul conținut, spuneam, care este adoptat în textul relației intermediare, să fie salvgardat. Acum e momentul sintezei, e momentul de a da dovadă de spirit de concretețe. Am vorbit și de parchetul european, o temă deosebit de interesantă și un element esențial pentru a garanta eficiența anchetelor. Am uh, emis recomandări concrete și eficiente pentru a proteja martorilor, a informatorilor pentru a proteja martorii, mă scuzați, informatorii și colaboratorii justiției. Poate ne-am ocupat mai mult decât ar fi fost necesar pentru că textul privește crimă organizată, dar ne-am ocupat și de traficul de persoane, de exploatarea ființelor umane. Am încercat să sintetizăm cât mai bine posibil uh, toate contribuțiile pe care le-am solicitat, pe care grupurile politice le-au solicitat, pe care le-au solicitat colegii am definit un sistem pentru a combate sistemele infracționale în avantajul economiei licite. Am prevăzut și o referire la utilizarea bunurilor confiscate. Am considerat important să uh, prevedem măsuri de re inserție pe piața muncii a deținuților care s-au făcut vinovați de infracțiuni mai puțin grave. Deci ne-am ocupat de foarte multe subiecte pentru că viața noastră de zi cu zi cerea o astfel de abordare. Consider că munca noastră s-a desfășurat în comun într-un spirit de unitate. Pentru că, după cum uh, de mai multe ori am repetat, nu putem să ne certăm pe astfel de teme atât de importante. Doamnul președinte, voi încheia aici. Deci am vorbit mai puțin decât timpul care mi era alocat, pentru că temele pe care le-am propus sunt în bună măsură o confirmare a experienței pozitive pe care am avut-o în comun săptămâna trecută prin adoptarea raportului intermediar în plenar. Oricum eu stau la dispoziția colegilor pentru orice fel de solicitări, informații, reamintindu-vă tuturor că buna calitate a muncii comisiei noastre e apărată de aportul constant a unui număr consistent de colegi și trebuie să reamintesc în momentul elaborării amendamentelor, într-un număr atât de mare, multe din acestea au fost depuse de colegi care nu prea au, au, au avut o frecvență exemplară în comisia noastră. Bun, eu am onoarea să fiu raportorul ei permanent, deci ar fi de dorit pentru o colaborare uh, rodnică să putem aduce eventual îmbunătățiri și dacă așa va fi, vor fi acceptate așa cum s-a întâmplat și când am uh, elaborat cele 77 de amendamente de compromis și le-am adoptat în comisie, totuși reducând acest uh, efort la acele amendamente pe care le vom considera strict necesare pentru a îmbunătăți textul adoptat în plenara Parlamentului European la Strasburg săptămâna trecută și practic am propus din nou cu câteva noutăți modeste Uh, am repropus același text cu ocazia raportului final. Mulțumesc! Soapro il Mulțumesc! Acum deschid dezbaterea. cer cuvântul domnul Kirkhope. Thank you and I apologize for being... Mulțumesc! Îmi cer scuze că am întârziat puțin uh, și n-am prins toată prezentarea domnului Iacolino. Vreau să îl felicit și să-i mulțumesc pentru munca pe care a făcut-o. Îl felicit pentru modul în care s-a ocupat de acest dosar. Grupul meu nu poate să fie de acord cu absolut totul, așa cum bine știe, dar esența acestui raport uh, interimar, concluziile sale și chestiunile pe care le supune atenției noastre sunt absolut corecte și mă bucură foarte mult acest lucru. Aș dori să fac câteva comentarii foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Și mă refer la cele menționate de dânsul acum câteva minute, referitoare la evaziunea fiscală. Așa cum știe și dânsul, această chestiune este discutată ca un punct major pe ordinea de zi la summitul G8 care se desfășoară în ultimele zile în uh, Irlanda de Nord uh, și este prezidat de Regatul Unit. Eu vorbesc și în calitate de avocat și în calitate de profesionist și am avut întotdeauna următoarea perspectivă asupra impozitelor. Am, am făcut întotdeauna distinția între cei care uh, se sustrăgeau plății acestora, care era o obligație juridică, și cei care evitau uh, impozitarea, aranjându-și afacerile astfel încât să nu trebuiască să plătească uh, Uh, mai multe uh, impozite decât ar fi fost obligați în conformitate cu ceea ce făceau. Și am crezut că există întotdeauna diferen- această diferență. Dar pe măsură ce timpul trece, văd că sunt tot mai mulți uh, lideri politici care consideră că și aceia care fac tot ce se poate pentru a evita plata taxelor sunt persoane care trebuie trase în răspundere, care treb- cărora trebuie să li se reamintească măcar uh, care este responsabilitatea lor, chiar dacă este una, doar una morală, pentru că marile corporații care există se consideră că își organizează astfel afacerile încât să minimizeze volumul de impozite și taxe pe care le plătesc. Este o dilemă dificilă pentru că de multe ori e vorba de activități care nu sunt ilegale și vrem să încurajăm marile companii să angajeze oameni, să investească în țările noastre și așa mai departe. Însă, cred că ar trebui să facem ordine aici cumva. Și prin raportul dumneavoastră, domnule Iacolino, reamintim oamenilor faptul că pe lângă chestiuni legate de evaziune fiscală sau eludarea taxelor și legile care se aplică în diverse țări, există și un uh, impresionant fenomen criminal legat de acestea. Evaziunea fiscală, sigur, este un act uh, Uh, deliberat, dar criminalitatea legată de aceasta este substanțială. Nu mă refer doar la volumul banilor, într-adevăr e vorba de miliarde de euro în fiecare an, dar e vorba și de alte aspecte care sunt legate de acești bani sau de faptul că ei lipsesc din sistemele um, fiscale. Deci fin, se finanțează alte tipuri de crime, alte tipuri de infracțiuni se finanțează uh, crime violente sau uneori unii bani s-ar putea chiar să ajungă în banii, în mâinile celor care vor comite apoi acte de terorism împotriva cetățenilor noștri. Toate aspecte semnificative și Într-adevăr, argumentul este foarte simplu că oamenii trebuie să plătească taxele și impozitele pe care le datorează, dar realitatea este că volumul banilor este atât de mare încât, fără îndoială, uh, finanțează uh, infracționalitatea. Și parte din munca pe care o avem aici, uh, făcând față criminalității grave și terorismului, ce am aflat despre finanțarea acestora, despre modul în care banii sunt circulați, sunt spălați, toate aceste chestiuni, în cele din urmă punctele pe care le menționați în acest raport, în acest domeniu, sunt atât de importante pentru noi toți, încât cred că ar trebui, ar merita să um, analizăm și să mergem chiar mai departe, mai în detaliu. Poate vom putea, vom putea face acest lucru în raportul final sau ca o subsecțiune a muncii noastre. Este foarte important pentru că fără banii, fără aceste resurse ilegale, infracționalitatea ar scădea față de ceea ce e acum. Uh, și, de asemenea, cei care se ocupă de activități teroriste ar rămâne fără finanțare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kerkop. Și acum, doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc lui Salvatore pentru efortul uh, pe care l-a depus la acest raport. Cred că în ultimul an al mandatului nostru, după mai multe audieri, după toate discuțiile cu experții, am reușit să facem o treabă bună și vreau să mulțumesc tuturor pentru bună colaborare. În trecut a trebuit să facem față uh, și unor probleme. Colegii noștri nu au fost întotdeauna prezenți la audier și acest lucru s-a reflectat în raportul uh, intermediar și în amendamentele la acesta. Multe dintre compromisurile pe care le-am convenit se regăsesc acum în raport. Sunt amendamente și din partea noastră și din partea altor grupuri. Deci aș dori să mulțumesc tuturor. În ziua de astăzi, încrederea în politică, în politicieni și în instituții este în scădere și cred că tocmai de aceea este fundamental, este foarte important să vorbim uh, despre fondurile Uniunii Europene și de ceea ce oferă Uniunea Europeană cetățenilor uh, săi. Și cred că ar trebui să recomandăm uh, o interdicție de 5 ani pentru orice persoană care a fost uh, condamnată pentru corupție. Trebuie să facem curățenie în propria ogradă dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor. De asemenea, e important să subliniem din nou faptul că așteptăm din partea Comisiei Europene să ia inițiativa pe, în vederea creării parchetului european. Acest lucru ar fi pozitiv uh, pentru uh, parchetele naționale. Sunt măsuri pozitive pe care putem să le recomandăm. Și ar fi foarte bine, m-aș bucura dacă statele membre ar lua în considerare recomandările noastre. Dacă citim raportul privind uh, frauda fiscală care a fost votat în plenară, vedem că doar o mică parte dintre recomandările noastre au fost acceptate de Consiliu. Și sper că la sfârșitul mandatului nostru vom avea, vom putea transmite un mesaj clar, uh, un set de recomandări către statele membre, uh, spunându-le ce ar putea să facă pentru a combate criminalitatea organizată, corupția și spălarea de bani. Nu e vorba de fenomene naționale, ci de fenomene europene și chiar globale. Și în aceste vremuri de criză financiară trebuie să intensificăm eforturile pentru a le combate. Vreau să vorbesc și despre câteva elemente din raport. Raportul final nu este foarte diferit față de cel uh, intermediar. În anumite puncte chiar este mai scurt și vreau să uh, adresez o întrebare. Capitolul care se referă la mafie, de exemplu, nu prea este mult conținut aici. De ce? De ce s-a scurtat acest uh, De ce s-a scurtat față de raportul uh, intermediar? Apoi, la punctul 18 de pe pagina 17. În uh, versiunea mea lingvistică spune vorbitoarea. Se vorbește despre Eurojust și Europol. Spuneți că ar fi bine să se poată utiliza informații venite de la uh, operatorii de servere internet cetățenii noștri sunt foarte sensibili când e vorba de astfel de date și aș vrea să știu care este propunerea dumneavoastră concretă când vă referiți la operatorii de servicii de internet. Asta înseamnă că ei pot să ofere instituțiilor uh, uh, aceste date pentru combaterea criminalității organizate, corupției și spălării de bani sau ar trebui eventual să îmbunătățim doar formularea la acest uh, aliniat? Și apoi la punctul Y, care se referă la jocurile de noroc legale. Deci jocurile de noroc legale spuneți că ar trebui susținute. Dar eu cred că n-ar fi neapărat cea mai bună idee, pentru că jocurile mm, de noroc sau pariurile nu sunt uh, întotdeauna activități legale în toate statele membre. Deci aș dori mai multe informații pe acest punct. Dar cred că suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc pentru raport. Sunt multe elemente pozitive. Uh, și cred că pe ultima sută de metri vom putea să îmbunătățim și mai mult raportul și sper ca în final să putem să transmitem un mesaj foarte puternic cetățenilor noștri. Mulțumesc, Tania. Acum are cuvântul domnul Sondergaard. Øh, øh, øh, mulțumesc. Mulțumesc și eu raportorului pentru uh, munca foarte serioasă pe care a investit-o în acest raport și pentru propunerile pe care le face. Și vreau să trag atenția asupra unui detaliu mai degrabă procedural, tehnic. Cred că și raportorul a spus-o. Um, grupul nostru nu a depus amendamente, poate că a observat domnul raportor acest lucru, nici, la, nici în plen la Strasburg. Și asta Bun, și ne-am și abținut la, vot, uh, la votul final. Și asta pentru că s-a acordat prea puțin timp pentru a dezbate raportul și ni s-a părut că nu este potrivit să depunem o grămadă de amendamente mm, pentru că eram de acord cu multe elemente, dar am fost de părere de asemenea că amendamentele pe care am fi vrut să le depunem, uh, ar fi mai bine să le depunem la raportul final. De aceea ne-am și abținut la vot. E nevoie de timp pentru a dezbate aceste lucruri și în același timp uh, ne gândim cum am putea să utilizăm procedurile mai bine, pentru că din punctul de vedere al grupului nostru vedem această problemă uh, pentru că probabil că multe grupuri vor depune foarte multe amendamente și poate raportorul ar fi bine să se gândească dacă nu ar putea să fie mai concret puțin în raportul final, să enumere niște concluzii, să facă niște cereri obiectivul fiind și acela de a ne asigura, de a încerca să ne asigurăm că acest raport devine suficient de vizibil și că lasă urme. Pentru că e vorba de un document care cu siguranță va fi menționat și în campania electorală. Poate că ar fi bine ca raportorul să se gândească la aceste lucruri și apoi sigur că putem să continuăm discuțiile pentru că avem o serie de amendamente pe care nu le-am depus la raportul intermediar, dar pe care le vom depune uh, la raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, Filip Albrecht. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc și domnului raportor pentru munca făcută. Dacă citesc acest proiect de raport final, atunci mă gândesc la următoarele. Există foarte, foarte multe lucruri aici și în cadrul raportului intermediar am avut aceeași impresie. Mi se pare că până la urmă nu e foarte clar care sunt concluziile concrete pe care dorim să le tragem în această comisie. Ce sarcină au legiuitorii, Comisia și noi, Parlamentul European? care e legătura dintre măsurile pe care le discutăm acum. Dacă vedem ce se întâmplă în Comisia Libe, acolo unde există o directivă în ceea ce privește lupta împotriva spălării de bani, lupta împotriva corupției și lupta împotriva actelor care merg împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, se atinge și subiectul confiscării. Când văd toate astea, atunci mie mi se pare că nu e foarte clar ce avem în fața noastră pe masă. Și atunci îmi pun și următoarea întrebare. Cum putem noi să garantăm că toate cele ce apar aici, în acest raport, vor fi luate în considerare din punct de vedere al conținutului de toți cei implicați și în Parlamentul European, în, celelalte comisii? Și mie mi se pare că uh, există într-o măsură mai mică toate acestea. Dacă există niște cerințe foarte clare, atunci ne putem concentra mai bine, ne putem concentra mai bine pe felul în care vom continua să tratăm această temă în Parlamentul European. Pentru mine e destul de neclar cum ne dorim să continuăm pe acest subiect pentru că mi se pare că totul va continua să decurgă așa ca până acum și nu cred că e foarte bine pentru munca noastră. Sunt prea puține lucruri concrete. Probabil că ar avea mai mult sens să ne concentrăm pe mai puține puncte pe care să începem un proces în Parlamentul European, fără să repetăm tot felul de detalii, ce fel de posibilități există, care nu mai există. Mie mi se pare un ghiveci pe moment. Apoi mai există un punct care pentru noi verzi este foarte important, dar care nu mi se pare că apare destul de des aici. Eu cred în continuare că armonizarea standardelor procedurale atunci când vorbim de cooperarea autorităților judiciare și poliționești este o condiție de bază pentru o colaborare mai bună. Armonizarea principiilor de bază din dreptul penal e de asemenea foarte importantă și în ceea ce privește drepturile de bază constituționale. Toate acestea sunt niște condiții pentru o colaborare bună. Și pentru toate acestea găsim foarte puține în acest document. Spunem că ne dorim ca să existe mai departe regulamentul privind anchetele în, Uni- în Uniunea Europeană. Dar e ceva ce are de-a face cu recunoașterea mutuală. Nu vorbim despre niște standarde comune aici. Vorbim despre o încredere imaginară în acest domeniu. Nu există niște standarde comune. Și dacă mi-am și dezbaterea de acum dimineață, e clar că există o lipsă în ceea ce privește echipe comune de investigație. O colaborare facilitată între autoritățile din statele membre nu există pentru că nu există această încredere în diferitele sisteme judiciare și nu există nici încrederea în uh, potențialul anumitor autorități. Tocmai acestea trebuie să fie consolidate, însă, din păcate, în acest raport acestea lipsesc și acest lucru l-am subliniat noi verzii. De aceea îmi doresc să ținem mai bine cont și de aceste elemente și anume alinierea standardelor procedurale. Nu dorim să fie îngrădite anchetele, ci ne dorim să existe o bază, o bază pe care anchetele să poată să funcționeze mai bine pe baza încrederii între autorități. Aceste elemente mi se par foarte importante. Tot ce apar în acest document, da, știm, cu toții ne dorim toate aceste elemente, însă calea până acolo nu este descrisă și aceasta a fost întotdeauna problema. De aceea cred că noi, Parlamentul, trebuie să facem un pas înainte și să spunem că ne dorim această armonizare a diferitelor state. Cred că e foarte clar că regulile comune sunt piatra de temelie. Doar atunci colaborarea va fi bună. Mulțumesc! Grazie, adesso la parola Bill Newton Dunn. Mulțumesc acum Bill Newton Dunn Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you, Madam President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc domnului Salvatore Iacolino. Acesta a fost pus într-o poziție imposibilă. Trebuia să prezinte raportul final pe care îl vedem astăzi înainte să terminăm cu votarea raportului intermediar. Deci fie avea o perspectivă superbă despre viitor, fie a trebuit să anticipeze. Îl felicit pentru o treabă bine făcută, dar, cum au spus și ceilalți colegi, multe elemente uh, lipsesc. Era clar că vor exista multe amendamente, ținând cont de întregul proces de până acum. Salvatore, lucrurile pe care le-am votat la sesiunea plenară, la raportul interimar, îți dorești să depui amendamente pentru a le reintegra în text sau să facem noi acest lucru? Cum vor fi incluse elementele care nu există în această versiune a documentului mai târziu? Dacă mm, ca raportor vei face tu acest lucru, atunci da, să nu facem o muncă dublă. M-ar interesa un răspuns în acest sens. Încă două puncte. Sunt de acord cu un număr dintre colegii mei care au vorbit înaintea mea și da, am fost foarte norocoși să organizăm votul înainte de vacanța de vară, astfel încât să vedem care sunt concluziile și recomandările. Cred că mai putem include multe elemente în acest raport, însă nu voi intra în detalii pe diferitele aliniate. Însă eu cred că putem face foarte multe astfel încât să îmbunătățim acest raport în săptămânile următoare. Spre deosebire de situația cu raportul intermediar, acum chiar avem timp să facem acest lucru prin amendamente, amendamente de compromis, probabil cândva în luna septembrie. Și un ultim punct acum, Tim Kirkhope a vorbit despre reuniunea G8 care are loc acum și faptul că se vorbește despre impozitare. E un subiect foarte important pentru că știm că impozitele care pot fi recuperate sunt de dimensiuni uriașe. Prim-ministrul britanic și-am verificat în scris, a spus, mi-a venit greu să cred, a spus, pentru a recupera aceste impozite, trebuie să facem o legătură între diferitele baze de date cu impozitele din statele membre. O legătură între aceste baze de date e extraordinar. Mai ales că ne spun britanicii că dorim să colaborăm cu toată lumea și să facem un schimb de date la nivel internațional. N-au mai spus niciodată așa ceva și acest lucru ne duce cu un pas mai aproape de acțiuni sindicale pe multe domenii. Dacă vor fi, va fi făcută legătură între bazele de date cu impozitele din uh, toată lumea, atunci e un pas important. Am auzit în această dimineață ce se dorește în ceea ce privește amprentele digitale, um, bazele de date cu, privind ADN-ul și așa mai departe. Multe state membre ne-au spus că trebuie să trecem la un nivel federal, să putem avea acest schimb de informații pentru că nu putem face nimic singuri. Eu cred că noi ar trebui, noi comisia noastră ar trebui să profităm de această situație și statele membre trebuie să recunoască că trebuie să facă schimb de informații. Dacă ne putem folosi de acest detaliu, atunci acest raport va fi unul foarte puternic, doamnă președinte. Parola lor, unevole Borsellino. Mulțumesc, doamna Borsellino. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumim și domnului Iacolino pentru extraordinarul efort pe care l-a făcut să introducă în acest raport cât mai mult posibil din tot ceea ce am discutat noi în uh, numeroasele noastre întâlniri, dezbateri, audieri. Materia era una foarte stufoasă și uh, am auzit voci aici care, e prea, care spuneau că e prea lung raportul, alții au spus că lipsește ceva din el, dar totuși, tocmai pentru că materia e atât de stufoasă, la fel e atât de extraordinară ocazia de a putea vorbi de acest subiect, atât de, de această materie atât de complexă în care am încercat să vorbim despre tot ce e omenește posibil. Însă aș vrea să reamintesc ceva, bun, e ceva cunoscut, dar vreau să fac o observație punctuală și anume că acest raport nu e unul cu caracter legislativ. E vorba de niște recomandări, considerații. Deci eu nu cred că e prea amplu, prea lung raportul, tocmai pentru că noi nu propunem, nu cerem aici ca toate aceste cuvinte să devină legi și norme pentru Uniunea Europeană, ci propunem în uh, statele membre să se ocupe uh, autoritățile de aceste subiecte de care sau nu s-au mai ocupat până acum sau uh, se ocupaseră prea ocazional sau superficial. Deci uh, e un apel uh, la punctualizarea unei trei serii de considerente de situație și mie nu mi se pare ceva excesiv. Am încercat să facem o, să avem un cadru, carama unui tablou pe care să putem apoi să punem pânza. De aceea îi mulțumesc domnului Iacolino pentru că a încercat să mulțumească pe toți și să introducă acolo tot ceea ce a fost propus. Bun, în mare parte, pentru că se mai putea intra în detaliu, dar eu cred că a reunit toate subiectele discutate. Sunt de acord cu ce le spuse doamna Fayon, vorbind despre cele două puncte, unul privitor la uh, jocurile de noroc și celălalt serviciile pe internet. Cred că sau trebuie să clarificăm mai bine situația sau să eliminăm nu subiectul, ci acele referiri. Cu siguranță vom avea timpul să mai uh, ajustăm, să mai îmbunătățim, da? Cred că cadrul este potrivit tot doamna Fayon spunea că poate a dispărut o serie întreagă de argumente, între care apărea totdeauna termenul uh, crimă organizată. Poate trebuie chiar să vorbim de mai multe ori de el, pentru că e prima oară când așa ceva se întâmplă. Sunt toate manifestări ale unei forme particulare ale crimei organizate, care, mă rog, se numește mafia. Astăzi dimineața am avut o audiere ordinară de interesantă, păcat că n-a fost mai multă lume. Dar uh, în cursul acestei audieri s-a vorbit de lucruri foarte importante. S-au spus lucruri care aici apar pe hârtie, dar care spuse din gura unor persoane, cum sunt cele pe care le-am invitat astăzi, cred că ne-au oferit o imagine corectă a tuturor acestor argumente. Să vorbim de mai multe ori așadar despre uh, aceast, acest tip de infracțiune, pentru că e prima oară când o facem și e un mod de a atrage atenția asupra unui subiect care a fost trecut sub tăcere de prea multe ori sau a fost oricum subevaluat. Oricum, munca este una importantă, ținând cont mai ales de faptul că este vorba de niște sugestii și apeluri făcute celor care vor trebui să se ocupe de rezolvarea acestor probleme. Sunt anumite rapoarte care se ocupă de unele puncte care aici apar la modul mai general și deci mai fragmentar. Dacă am fi făcut o listă cu toate subiectele acestea, de care oricum va trebui să se ocupe alții în mod mai aprofundat, poate n-am mai fi terminat. Oricum mulțumesc colegilor care au venit cu contribuții foarte importante și vor putea să o facă și în continuare și sper că la sfârșitul muncii noastre, când va fi adoptat raportul, să rămână ca o piatră de temelie în această legislatură. Până la urmă, totuși ne-am ocupat de acest subiect. Am lăsat o urmă pentru cei care ne vor urma și care vor trebui să ocupe aceste subiecte mai în detaliu. Prego, onorevole Caron. Mă rog, domnul Carona. Da, mă scuzați, uh, am sosit cu întârziere. Dacă mi-a uh, amintiți exact când sunt uh, amendamentele, cât timp avem la dispoziție, în concluzii v-aș fi recunoscător. Dar a spune următoarele lucruri. Am ascultat ce a spus doamna Borsellino, sunt de acord cu ea. Deci, aș vrea să înțeleg însă exact diferența între acest raport și cel pe care l-am votat uh, anterior. Cred că dacă acest raport are obiectivul să sintetizeze anumite puncte, e un lucru. Însă dacă are, obiectul, dacă are obiectivul să extindă și mai mult uh, sfera de aplicare a raportului pe care deja l-am votat uh, e cu totul altceva, deci mi-ar plăcea, aș vrea o clarificare. În final, spun domnului Acolino că, în primul rând, trebuie să consolidăm o temă pe care am discutat-o și în, în această dimineață, dacă cred că suntem cu toții de acord cu ea. Formele, diferitele formele criminalității organizate, reprezintă o temă care nu mai trebuie văzută ca aparținând doar de anumite state sau regiuni, ci e o problemă a tuturor. În al doilea rând, <clears throat> ecomafia, așa numită ecomafie. Deci această temă care merită un capitol aparte. Și, în al treilea rând, aș dori să mă înșel, dar cred că n-am văzut exact rolul și funcția ordinelor profesionale, barou, magistratura și așa mai departe, ca fiind unul central și nu doar ca element, ca să spun așa, de coregrafie, de decor. Dar mă rog, despre asta se vorbea și în uh, celălalt document, ar fi bine să apară și în documentul final. Grazie Salvatore, adesso la parola. Mulțumesc. Acum domnul Borghezio. Grazie Presidente, mi unisco anch'io. Mulțumesc. Alătul și observațiilor practic pozitive făcute până acum și destul de omogene privitoare la acest raport. Și mulțumesc și eu raportorului. A fost o muncă aproape titanică, îndrăznesc să spun, a domnului Acolinu și a personalului său, cu modest un nostru aport, însă profit de ocazie ca să încerc să extind și eu aici uh, temele pe care le discutăm. Sunt și eu interesat de anumite sugestii, aprofundări pe care ni le-ar permite calendarul lucrurilor noastre. Pe drept cuvânt s-a spus că nu trebuie să uităm să ne concentrăm asupra fenomenului mafiei și eu aș adăuga să ne concentrăm mai ales pe problema mafiei financiare. Experiența mea de muncă și trebuie să-mi fac și autocritică aici. Ca autor al unui, unui document tematic privitor la reciclare, deci experiența muncii mele m-a îndemnat să fac o reflexie profundă asupra limitelor activității noastre aici în instituțiile europene. Bun, fac mea culpa. De exemplu, am ignorat întreaga muncă de 400 de pagini reprezentată de uh, raportul Montebu din Parlamentul francez. E vorba de tema paradisurilor fiscale. Noi avem uh, norocul, dacă ne gândim la, și la ce a făcut uh, Comisia Antimafia Italiană, avem norocul să nu plecăm de la zero, ci plecăm de la niște documente foarte importante cum este acest raport Montebo, care ne poate ajuta să înțelegem că în momentul în care va trebui să avem o direcție europeană de luptă împotriva infracționalității financiare sau puterii financiare pe care am definit-o eu, poate imprudent, supermasonerie financiară. Mă rog, termen care nu apare totuși în documentele oficiale. Și nici mă miră că nu apare. În schimb, ar trebui să aprofundăm această temă dacă știm că în centrul Uniunii Europene este corporația din City, de la Londra, care e un adevărat stat în stat. Și nu spun asta eu ca parlamentar, ci raportul Parlamentului francez despre care vorbeam. Deci e necesar să analizăm uh, pe fond aceste uh, chestiuni. Pe mine mă mulțumește faptul că domnul Cameron, pentru care am o anumită simpatie politică, deci domnul Cameron ne spune că trebuie să unim punctele, dar dacă, din, dacă City-ul este în ceață și din cauza ceții nu vedem nimic, atunci nu ne va satisface rezultatul comunicării acestor date. Pentru că vom vedea doar ca prin ceață, deci nu vom vedea nimic până la urmă. În momentul în care magistrații vor dori să știe ceva în legătură cu cele întâmplate, de exemplu cu instrumentele derivate, care reprezintă 70% din schimburile mondiale, atunci nu, nici măcar nu li se răspunde. Pentru că pur și simplu îi se spune, hai, nu ne mai plictisi. Asta e situația reală de care trebuie să ia Comisia Crim. Deși asta poate să supere, poate, pe unele forțe politice finanțate de stăpânii din City, din Londra. Grazie, dunque adesso se non c'è... Mulțumesc, acum dacă nimeni mai dorește să ia cuvântul înainte de a da din nou cuvântul raportului, aș spune și eu că mulțumesc și eu uh, la fel ca și colegii mei, am fost și eu raportoare pentru raportul care a contribuit la a da viață acestei comisii. Știu foarte bine că toate aceste subiecte noi, pentru unii din colegii noștri, pot crea nedumeriri, dubii și așa mai departe. Așadar, sigur că raportorul nostru a dat dovadă de o mare capacitate de a încerca să mențină unite toate pozițiile diferite și să găsească o linie comună care să țină cont de toate părerile, pe cât posibil. E de lăudat, mai ales că cu cât mai uh, comune vor fi valorile cuprinse în, această, uh, în acest document, cu atât mai mare va fi efectul său. De acord cu domnul Borsellino, cu doamna Borsellino, mă scuzați, care uh, spune că tocmai pentru a risipi dubile, nedumeririle, ar fi bine, că nu face rău nimănui, să vorbim pe cât posibil și de cât mai multe ori posibil de uh, organizația de tip mafiot, activitatea de tip mafiot. Și îmi pare rău pentru cei care n-au venit dimineață pentru că audierea, îmi pare rău mai ales pentru colegii care, cum spunea dumneavoastră și susțin și eu asta. Deci, când avem 700 și mai bine de amendamente depuse de niște colegi care n-au fost niciodată la plenar, care n-au fost niciodată la lucrările noastre, hm, până la urmă înseamnă că nu înțeleg din ce motiv lucrăm noi aici și facem eforturi ca să se consolideze anumite mesaje care au fost transmise în cursul acestui an de către diversi raportori. E la fel uh, ca ce s-a întâmplat în această dimineață. Deci am invitat uh, niște reprezentanți ai unor autorități uh, judecătorești din uh, Germania și Italia care ne-au spus în mod foarte clar că avem o problemă. O problemă care ține de necesitatea de a armoniza sistemele juridice, însă necesitatea principală la care trebuie să ne gândim cu toții, e tocmai faptul că atât magistrații cât și organele de anchetă pentru a putea combate crima organizată Bun, având în vedere experiența italiană, nu m-aș hazarda să spun să învingem uh, crimă organizată, că pentru asta e nevoie de multă îndârjire și hotărâre și multe legi uh, de foarte bună factură. Da, mă rog, noi măcar vrem să încercăm cu toți împreună să înfrângem crimă organizată, dar ne-au spus și oaspeții noștri în această dimineață că pentru asta e necesar ca toți să vorbim pe aceeași limbă atât uh, cei care se ocupă cu anchetele, cât și judecătorii. Deci trebuie să se utilizeze aceleași instrumente valabile pentru toți. Domnul procuror Grateri și în această dimineață a, ne-a dat fapte, a venit cu fapte, exemple practice și ne-a spus că e imposibil să facem sequestrări, confiscări de cantități importante de droguri, tocmai pentru că în Italia există anumite instituții, cum ar fi întârzierea arestării, care nu există în alte țări. Asta înseamnă că se pun bețe în roate unor operații de anchetă care nu pot avea succes și, până la urmă, nu facem decât să dăm apă la moară în crime organizate. Așadar, cer și eu să evaluăm dacă n-ar fi bine totuși să inserăm această terminologie cât mai mult posibil. Că de aia suntem noi aici. Un an întreg am muncit pentru ca să transmitem acest mesaj cât mai clar posibil. Și apoi ca să răspund colegului Carona, bun, termenul e 26 iunie la orele 17, deci pentru depunerea amendamentelor. Însă la reuniunea coordonatorilor vom mai vorbi despre asta Serviciile ne-au spus că oricum până la acea dată nu vom avea la dispoziție traducerile. Da, mai vorbim la reuniunea coordonatorilor. Deci, pentru moment, termenul este de 26 iunie, la orele 17. Cu asta, mulțumesc domnului Iacolino. Da, vă dau imediat cuvântul. Dar înainte, mulțumesc și colegilor, grupurilor politice și lansez o invitație colegilor din, din comisia noastră pentru a susține hotărât și cu îndrăgire conținutul final al acestui raport, care nu poate decât să susține activitatea autorităților polițienești și judecătorești și să sprijine toate organismele care luptă împotriva mafiei, mai ales în, uh, din punct de vedere al salvgardării drepturilor, libertăților cetățenilor europeni și apoi a democrației, până la urmă. Și acum are din nou cuvântul domnului Iacolino pentru concluzii. Mulțumesc! Atât pentru că a dat dovadă de înțelegere, doamnă președinte, față de munca noastră, cât și pentru că ați înțeles activitatea noastră tenace timp de un an de zile. Am ascultat zeci și zeci de raportori, experți. Am pregătit documente de lucru, zece colegi ai noștri s-au ocupat foarte eficient de uh, documente tematice cu o contribuție importantă la redactarea raportului intermediar și a celui final. Acum am de făcut câteva observații în legătură cu spusele colegilor. păcate am plecat cu colegul Kirkhope, dar îi mulțumesc. Îi mulțumesc și pentru afirmațiile privitoare la nevoia de a combate cât mai bine paradisurile fiscale și în legătură cu resursele care întotdeauna, fluxurile financiare care întotdeauna trebuie identificate și controlate ca să luptăm cât mai bine contra unor organizații eh, criminale financiare, cum bine a spus colegul Borghezio. Tania Fayon, concret și corect, a spus că trebuie să redăm încrederea cetățenilor. Eu amintesc aici că n-am prevăzut norme foarte severe față de politicieni și funcționarii corupți, prevăzând și ineligibilitatea pentru un termen de cel puțin 5 ani. Deci dând un semnal politic foarte clar față de instituții și față de politicienii și funcționarii corupți care au fost sancționați printr-o sentență rămasă definitivă. Tania a vorbit și de parchetul european. În ce privește mafia, eu amintesc, reamintesc fiecare că mai ales din partea colegilor care nu sunt din Italia, a apărut voința de a face o referire mai specifică la crima organizată ca o categorie în care să includem și, mă rog, comportamentele de tip mafiot. Totuși, dacă noi dorim să reluăm mai specific și mai concret referirea la mafii, nicio problemă. În ce privește furnizarea de servicii, pe internet, Tania, noi am reluat fidel toate cele prevăzute în raportul final la punctul 25. Când spunem acolo, concret, că facem referire la serviciile oferite în privat, transport, logistică și așa mai departe și furnizorii de servicii internet. De altfel, la litera L al acestui raport intermediar spunem explicit ce înțelegem noi prin servi- furnizarea de servicii internet și în ce măsură acestea vor putea fi utile și așadar e vorba de amendamente de compromis pe care le-am dorit, ni le-am dorit cu toții. Repet, punctul 25 a raportului intermediar și litera L a raportului final pentru tipologia acestor servicii. Oricum, E neîndoielnic vă stau la dispoziție uh, să avem dialoguri constructive și pe tema jocurilor de noroc legale. Bun, noi ne opunem jocurilor ilegale, uh, ne opunem trucării de meciuri. Uh, e vorba de o distorsionare a competiției sănătoase în fotbal și nu numai, în toate competițiile sportive. Nu ne opunem jocurilor legale Domnul Söndergaard s-a referit la unele amendamente ulterioare eh, pe care a dorit să le depună și la nevoia de a avea o metodă comună, finală, la încheierea muncii noastre, care a fost una obositoare pentru noi toți. Repet, că așa a fost și pentru raportor, modest vorbind. Domnul Albrecht se referă la nevoia de a defini mai exact prioritățile politice ale acestui raport. Vă reamintesc uh, spusele doamnei Borsellino, cu care sunt de acord, când spune concret că unii consideră că în acest raport uh, sunt prea multe, alții că sunt prea puține. Sigur că atunci când există un raport final cu 27 de pagini, pe când în raportul intermediar erau doar 38 de pagini, e clar efortul raportorului de a avea un document care să poată fi concret uh, tradus în practică. Și reamintesc punctul întâi al raportului final. Când se spune acolo, repetă conținuturile exprimate în raportul său intermediar, adoptată cu rezoluție de pe 11 iunie 2013, care reprezintă rezoluția și intenționează să confirme, inclusiv în prevederile care nu figurează aici explicit, și să completeze și așa mai departe. Repet, tot ceea ce a fost adoptat și aprobat Spun asta și lui Bill, care a intervenit pe acest punct, deci tot ceea ce s-a aprobat cu ocazia raportului intermediar, foarte clar, e confirmat în raportul final, deși nu neapărat explicit. Dar vom reveni la tema asta și la reuniunea coordonatorilor. Domnul uh, coleg Albrecht s-a referit la nevoia de armonizare a legislației existente și se referă la standardele juridice. Eu îi sugerez o lectură aprofundată a textului raportului, în care sunt convins că va găsi multe din elementele la care făcea referire și care domnia sa afirmă că nu se află acolo. Ba eu îi spun că sunt prezente în text, începând cu cooperarea judecătorească și polițienească bazată pe încrederea reciprocă între statele membre, exigența unor acorduri de cooperare cu state terțe, exigența de a avea o punere în comun a informațiilor, pentru ca autoritățile de anchetă să-și poată coordona cu succes propriile operațiuni. Bill fa riferimento in... Bill de mai multe ori s-a referit la nevoia punerii în comun a informațiilor și sunt absolut de acord cu el și subscriu afirmațiile sale, inclusiv amendamentele, metoda amendamentelor depuse în plenară care au fost adoptate. Consider că am răspuns tuturor întrebărilor, dar vă stau la dispoziție și cu ocazia biroului coordonatorilor cu orice altă informație. Um, cât despre doamna Borsellino, domnia sa, pe drept cuvânt, se referă la faptul că acesta nu este un raport cu caracter legislativ, ci este un mesaj politic care um, revine și reunește toate recomandările și reacțiile pozitive care ne dorim noi să provină din partea tuturor celorlalte instituții și a statelor membre. O lectură atentă a textului intermediar și a textului final, va releva că există acolo conținutul și există toate elementele care trebuie să fie acolo. Dacă unul din aceste elemente poate că ne-a scăpat, eu sunt gata să-l reiau cu ocazia amendamentelor finale, inclusiv cele de compromis. În ce privește mafile, dacă nu există o referire deosebită la acestea, după cum spune cineva aici, inclusiv la Borsellino, vom ține cont de această sugestie și la momentul amendamentelor. Sigur, aici vorbim de crimă organizată care se alimentează din alte sisteme criminale, de corupția care și are adesea sursa într-o birocrație prea stufoasă, cu prevederi inutile. Deci în unele țări trebuie făcute în acest sens reforme structurale. Sistemul mafilor, sistemul corupției, a spălării de bani, încă este un sistem în care privește, din păcate, toate statele membre. E vorba de infracțiuni cu caracter transnațional. Aici joacă un rol și ecomafile, la care ne-am referit de mai multe ori, uh, domnule Carona, după cum ne-am referit și la uh, ordinele profesiunilor, cum ar fi baroul, avocaților, camere de comerț, la punctul 50, mai precis, la punctul 50 al raportului nostru, în mod expres sunt indicate recomandări Uh, despre care s-a făcut vorbirea aici. Deci, punctul 52, spune vorbitorul, e vorba de acolo de ordinele profesionale, asociațiile profesionale și cu referire la semnalarea unor operațiuni suspecte, unde ar putea fi vorba de spălare de bani. Apoi, același coleg a vorbit despre infracțiunile care privesc uh, mediul, infracțiunea de mediu. Și colegul Borghezi, eu pe drept cuvânt, se referă la faptul că mafia se alimentează din aceste mari fluxuri financiare și că infracțiunile sunt esențialmente economice și financiare. Deci să evidențiem acest aspect. Uh, piața produselor derivate cu 70%, Uh, în... Domnul Borghezeu s-a referit la SIT din Londra, dar nu numai acolo. Sigur, sunt sugestii de care vom ține cont. Vom ține la, de asemenea cont și de observațiile și de contribuțiile doamnei președinte Alfano, care îi mulțumesc, după cum mulțumesc și fiecăruia dintre dumneavoastră pentru cooperarea foarte bună de care m-am putut bucura în acest moment decisiv de redactarea raportului intermediar și de votarea acestuia, după ce au plouat 744 de amendamente cu prețioasa susținerea secretariatului, am putut să facem o activitate lăudabilă, spune eu, de rearanjare a acestor mai mult de 700 de amendamente, cu cele 77 de amendamente de compromis. Deci, repet, vă îndemn să ne concentrăm atenția pe lucrurile cu adevărat utile. Am vorbit de parchetul european, am vorbit de martori, de protecția intereselor financiare, de rolul parchetului european, de euroinfracțiuni, de natura transnațională acestor infracțiuni Asta însemnând că statele membre trebuie să coopereze, la fel și țările terțe. Eu sunt convins că toată această activitate poate să fie îmbunătățită, sigur, dar de asemenea sunt convins că punctele cheie au fost deja reluate în raportul intermediar, din raportul intermediar în cel final. Oricum, după cum a fost anticipat aici, dacă nu cumva vor apărea niște evenimente noi, avem timp până la 27 iunie, la orele 17, pentru a depune eventuale amendamente care vor fi considerate necesare de fiecare coleg în parte. Va trebui apoi să facem o nouă activitate de sinteză ca să facem uh, astfel încât uh, cei care vor citi acest document, foarte concret, să poată identifica prioritățile politice pe care am considerat noi necesar să le includem, începând cu combaterea hotărâtă a crimei organizate, a mafilor, corupției și spălării de bani și o raționalizare a sistemului care sigur, va avea doar de câștigat și de pe urma acelei uniuni bancare de care de multe ori vorbim în acest document. Și cu asta mulțumesc tuturor. Mulțumim, Ia, Colina, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, atunci ne revedem cu următoarea ocazie. Te rog, Bill. Doar să clarific un punct. Comisia noastră se află într-o situație specială pentru că avem un raport interimar și unul final. În alte comisii nu se întâmplă așa ceva. Ce ne spune regulamentul, regulile pe care le menționa Salvatore în ceea ce privește lucrurile aprobate în raportul interimar, dar care nu sunt incluse în raportul final? Trebuie să le reincorporăm sau vor apărea în concluziile finale? Pentru mine e o zonă gri în ceea ce privește regulamentul. Ce se întâmplă? Eh, l'aveva già detto e all'articolo... Da, va răspuns, e l'articolul 1. Vă rog, domnule eh, Iacolino. Sì, Bill. Da. Bill. La articolo 1 al textului raportului final există acolo o prevedere care practic salvgardează toate prevederile conținute în raportul intermediar, chiar dacă acestea nu ar fi explicit reluate în textul final. Am încercat, conform unei directive de raționalizare, să procedăm și noi la fel, inserând acolo toate temele posibile. Ca, sigur, cele care trebuiau incluse, fără a prejudicia pe celelalte care meritau atenția noastră, care din motive de spațiu uh, nu, intru, nu apar acolo, dar sunt confirmate cu ajutorul acestei clauze de salvgardare, cum le spune eu. Totuși, vom avea acum reuniunea coordonatorilor. Îți spun că acolo vom putea să vorbim și despre metoda uh, conform căreia vom uh, acționa în continuare. Thanks, Salvatore. read the report, I've read... Mulțumesc, Salvatore. Am citit raportul, am citit aliniatul 1 și înțeleg. Și îți mulțumesc pentru explicație. Însă, din ceea ce privește regulamentul de procedură al Parlamentului European, ne aflăm într-o situație fără precedent că putem face trimitere la un document anterior și să spunem că e o concluzie valabilă a Parlamentului. Probabil niciunul din această sală nu poate să dea un răspuns, așa că probabil ar trebui să întrebăm serviciile juridice. E de ajuns ce ne-a spus Salvatore sau trebuie să repetăm concluziile noastre în raportul final? Nu vreau să se treacă peste lucruri foarte importante. Allora, per quanto... presenta în ce privește numerile tale BIL. Nu există niciun regulament. În momentul în care primul raport de cel intermediar pe care noi l-am adoptat marți, în momentul în care e adoptat de plenară, devine măsură adoptată. Atunci când va fi adoptat uh, textul final și acela dacă va fi adoptat cu majoritate, deci dacă majoritatea colegilor vor vota în favoarea sa, atunci așa va rămâne. Important este să nu fie uh, contradicții între cele două rapoarte. Dar nu există niciun uh, regulament, nicio interdicție ca în uh, document să reluăm indicația raportului. Da, domnul Iacolino, spun tuturor că în textul raportului final, Bill, înainte de litera A, am prevăzut referirea expresă la raport la raportul intermediar care a fost adoptat, spunem, având în vedere raportul. Deci asta apare în textul raportului final, care ar consolida cele spuse deja de doamna președintă. Foarte bine, mulțumesc. Cred că cu asta am uh, încheiat discuția. Vă reamintesc, pentru un moment, termenul de depunere a amendamentelor rămâne 26 iunie la orele 17. În câteva minute, acum va începe reuniunea coordonatorilor, așadar cu ușile închise pentru restul lumii, la 16.30. Mulțumesc și ne revedem cu următoarea ocazie.